Lamberts, would you like to possibly, please? Vreți să începem încet, încet? Vă rugăm. Vă rugăm să luați loc, vă rog să vă întrerup. Ieri am început ceva mai târziu și la sfârșit întârziasem cu jumătate de oră. Vă aduc aminte că uh, nu a reușit să obțină Constantina răspunsurile pe care și le dorea. Aș dori să începem de unde am rămas și să începem punctual. Acesta este avertismentul meu ferm. Vom încerca să respectăm termenii. Asta uh, nu îmi stă în fire, dar voi încerca să fiu fermă. Difuzarea datelor satelitare uh, Raportorul este Jens Nielsen, iar comisia va prezenta evaluarea impactului. Este Max Kramer. Cine, cine va prezenta? Domnul Augusto González Hernández, mulțumesc. Vă dau cuvântul. Vă mulțumim. Augusto González Hernández, după cum a spus, doamnă președinte, permiteți-mi Uh, scurta perioadă pe care o avem la dispoziție să vă transmitem mesajul esențial al valorii noastre. Cred că este important să subliniem faptul că datele obținute de la sateliții de observație și serviciile esențiale au devenit uh, foarte importante pentru mediu, pentru urbanism, pentru agricultură, pentru managementul situațiilor uh, de catastrofă și uh, siguranță. Uh, este vorba despre un domeniu restrâns. Companiile active în acest uh, domeniu al datelor satelitare sunt în jur de 300, se ocupă de diferite lucruri. Numărul companiilor uh, care ne preocupă sunt cam 100. Acestea sunt companiile care folosesc astfel de date satelitare pentru a produce hărți, deci se ocupă de cartografiere și astfel de servicii. Desfășoară în total uh, o activitate susținută de 500 de angajați. Majoritatea dintre aceste companii, deci 99%, Um, deci 67 dintre acestea sunt uh, microcompanii. Aceasta fiind o informație importantă pentru că um, sunt uh, firme foarte mici de la care puteți uh, obține informațiile relevante. Este un sector cu perspectivă. Um, cifra de afaceri este pe la 700 de milioane Este o cifră bună. În Statele Unite ale Americii, rata de creștere este cam de 19%, în Europa fiind de 7%. Multe dintre, o mare parte dintre venituri provin din utilizarea și procesarea datelor de înaltă rezoluție. Nu știm exact cum sunt uh, cum se repartizează aceste venituri, s-ar putea să fie doar o mână de companii care um, înregistrează aceste venituri sau o mare parte dintre venituri. Datele de înaltă rezoluție sunt controlate de guverne. Oriunde unde apare un sistem uh, de sateliți care poate produce astfel de date de înaltă uh, rezoluție, autoritățile naționale Uh, le supraveghează pentru că sunt mereu chestiuni de siguranță. Sunt date de precizie și de aceea, uh, bine, bineînțeles, mereu uh, se pune problema confidențialității. Acest lucru fiind valabil în Uniunea Europeană și în afara Uniunii. Acestea fiind spuse, în scopul evaluării noastre, am desfășurat o analiză a caracteristicilor sistemelor care sunt în vigoare, care funcționează în Uniunea Europeană. Sunt uh, trei state membre, sau poate patru, care au astfel de sisteme de obținerea datelor de înaltă rezoluție prin uh, satelit. Ce ni s-a spus uh, de către consultanții externi, nu există o bază comună, o definiție comună a în altei rezoluții. Companiile din acest domeniu se confruntă cu faptul că, mm, cu problema că nu știu exact ce sunt datele de înaltă rezoluție. Deci nu sunt foarte siguri uh, dacă vor să cumpere astfel de uh, dacă vor, vor să cumpere astfel de date și dacă vor fi controlați uh, în activitatea lor. Am aflat de asemenea că sistemele existente au grade diferite de transparență, ceea ce înseamnă că da, există controle, însă Uh, companiile nu știu exact când uh, vor apărea acele controle și care sunt criteriile uh, care afectează deciziile lor de, a, de achiziționare a, astfel, a, astfel, a unei astfel de date. Deci criteriile care se aplică nu sunt publice. De asemenea, am ajuns la concluzia că dacă vrei să accesezi un astfel de tip de date și ești supus unui control sau nu, nu ai niciun fel de garanție că vei fi controlat și în alt stat membru. Deci este o firmă mică, vrei să achiziționezi date de la un uh, producător într-un stat membru, vei fi supus unui control, dar nimic nu împiedică alt stat membru să Uh, te supună altui control. Deci nu există o abordare comună în această privință. Nu uh, există o circulație, o liberă circulație a datelor satelitare și același lucru este valabil uh, și pentru legislația în vigoare. Deci chiar dacă cumperi date de rezoluție inferioară, același lucru este valabil. Când vrei să cumperi uh, date satelitare, nu poți să avea garanția că um, le poți tranzacționa liber. Apoi un alt uh, element uh, pe care l-am aflat în analiza noastră, pentru că sistemele naționale care există au fost concepute cu un anumit scop um, ele uh, afectează companiile și localizarea lor. Deci consultanții externe au spus că 60% dintre companiile din acest domeniu se concentrează, sunt concentrate în cele trei state care au uh, sisteme de înaltă rezoluție și unde există acel, uh, acele autorități de control, de sistem, acele sisteme de control. Datele Uh, satelitare care sunt restricționate din considerente de siguranță uh, reprezintă sau au o pondere foarte redusă, cam 1%. Datele de înaltă rezoluție sunt mereu restricționate tocmai din considerențe de siguranță. Am putea trage concluzia că în ciuda dificultăților și diferențelor de abordare a acestui tip de date, nu este de fapt o problemă însemnată, pentru că ele reprezintă o foarte mică parte a tuturor datelor uh, tranzacționate. Deci, am încercat să aflăm dacă lucrurile stau într-adevăr astfel. A existat uh, o consultare, comisia a consultat uh, reprezentanții industriei, a existat un sondaj printre companii și am vrut să aflăm dacă într-adevăr uh, se folosesc date de înaltă rezoluție. A existat un sondaj online, 47 uh, de uh, companii au răspuns la acest sondaj, dintre care 20 20 au înaintat într-adevăr răspunsuri. Poate este un număr mic, Însă dacă ne gândim că în total sunt 120 de companii care activează în acest domeniu, atunci uh, știm că avem un număr destul de reprezentativ. Marea majoritate a acestor companii au dificultăți în ceea ce privește datele de înaltă rezoluție, între care 15 din 20 sau 8 au spus că avem dificultăți, dar nu știm de unde provin dificultățile, poate uh, datele, uh, condițiile meteo dificile sau alte probleme uh, ce țin de siguranță. Alții au menționat alte motive. Și este clar că ni se pare, încă o dată spus, cifrele absolute sunt mici, dar există un procentaj clar de companii care întâmpină dificultăți în accesarea acestui tip de date. De asemenea, le-am consultat cu privință la interesul lor de a avea o definiție comună a datelor uh, de înaltă rezoluție și, de asemenea, a uh, condițiilor meteo, respectiv a criteriilor care uh, definesc confidențialitatea acelor date. Deci am, le-am adresat câteva întrebări și marea majoritate s-a pronunțat în uh, favoarea acestei teorii. Deci ar, ar fi uh, foarte important să existe o definiție comună. 12 din 20 de companii au răspuns uh, afirmativ. 14 au spus că ar fi bine să existe criterii comune care să le permită să știe când uh, datele vor fi supuse unui control sau nu. În principiu, uh, în lumina celor spuse, Comisia a sugerat în evaluarea ei să se dezvolte o abordare care ar stabili praguri care definesc exact uh, datele de înaltă rezoluție, astfel încât să existe o definiție comună a termenului de înaltă rezoluție. Și tot odată să se ofere o definiție a datelor care nu sunt de înaltă rezoluție. Și în acest sens s-ar oferi o definiție care ar uh, permite datelor uh, de rezoluție joasă să nu fie supuse unor controle. Deci, practic, uh, trebuie să se poată ști care sunt datele care vor fi supuse uh, unui control și care sunt datele care, care nu vor fi controlate. Un al doilea element al acestei abordări moderate ar fi să se stabilească uh, proceduri similare de control, nu identice, dar similare, care să permită companiilor să afle care uh, sunt modurile de abordare a uh, îndeplinirea cerințelor uh, respective. Și în cele din urmă, Comisia ar uh, propune următoarea abordare să ne asigurăm că datele care nu sunt de înaltă uh, rezoluție să circule liber, iar datele satelitare de înaltă rezoluție dacă nu sunt controlate sau dacă au fost controlate odată, atunci ele să poată circula liber. Acum câteva cuvinte despre impact. Am făcut o analiză a problemelor și am propus soluții de a le elimina. Evaluarea impactului economic sau cuantificarea impactului economic uh, s-a dovedit a fi foarte dificilă. După cum am spus la început, asta se explică prin faptul că sunt companii foarte mici. Pe lângă acel chestionar le-am contactat direct și le-am întrebat dacă ar fi posibil să se cuantifice impactul modificării a sistemului, respectiv dacă există resursele necesare pentru a, acele modificări și răspuns, răspunsul nu a fost relevant. Deci este ușor să tragem concluzia, după urma acestei analize, că dacă nu vom face nimic, problemele pe care le-am identificat vor persista. Și, de asemenea, ceea ce am uh, resimțit puternic, ideea că dacă nu vom uh, schimba situația, va fi foarte probabil ca sistemele de înaltă rezoluție se vor dezvolta în continuare și aceasta este tendința și vor fi mai multe state membre care își vor dezvolta propriile sisteme și vor fi abordări diferite. Deci, practic, problemele deja existente se vor adânci, ceea ce înseamnă pentru companiile mici că uh, va fi uh, foarte greu în relația cu clienții lor să estimeze termenul de livrare al produselor, pentru că nu se va putea planifica pe termen lung. Nu se va ști când se vor putea furniza acele date. Concluzia a fost că în cele din urmă, deci de, definiția, respectiv abordarea comună, neexistând încă și neexistând uh, un drept de circulație liberă, deci dacă nu dacă nu se va îmbunătăți, situația nu se poate îmbunătăți decât printr-o, uh, un act, act normativ. Domnul președinte, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că, procedând astfel, Uniunea Europeană nu face nimic diferit față de cele întreprinse de Statele Unite cu decenii în urmă. Uh, pe piața datelor satelitare există uh, o legislație clară cu privință la um, datele satelitare din 1998. Evoluția a evoluat în timp. Întreaga uh, țară operează sub uh, incidența unui, uh, unui, unui singur act normativ căruia îi se supun toate companiile care au de-a face cu accesul datelor satelitare. Altă rezoluție. Există și o uh, Uh, o legislație favorabilă companiilor privind datele, însă companiile nu uh, sunt supuse unor diferențe profunde ale uh, legislației uh, în uh, acest domeniu. Cam atât am vrut să spun, doamnă președinte, mulțumesc. Jens Nissen? Tack så mycket, eh, ordförande, och tack för föredragningen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 care au uh, astfel de reglementări. Suntem interesați de elaborarea unei liste pentru că în uh, propunerea existentă ar fi trebuit să se includă și soluții la problemele menționate. Um, în Consiliu uh, situația este dificilă, așteptăm analize suplimentare din partea Comisiei și când vor apărea aceste uh, analize, vrem să fim informați cu privire la ele. Sunt foarte uh, deschis, ascult cu plăcere ceea ce se uh, spune aici, sunt interesat de evaluarea impactului și sunt foarte interesat de ceea ce se va discuta în comisia noastră. O întrebare uh, ar putea fi mai interesantă decât altele la consultările cu întreprinderile, cu companiile, s-a uh, arătat că nu ar trebui să existe o consultare directă. Există foarte multe uh, companii interesate de uh, o prezentare a propriei experiențe. Companiile se ocupă cu aplicarea datelor satelitare, modul în care pot fi folosite aceste date și este vorba și despre uh, cadrul în care pot fi aplicate. Cred că ar trebui să fim uh, precauți când spunem că marea majoritate sau majoritatea copleșitoare procedează astfel pentru că din 12 au răspuns 7. Uh, ar trebui să fim puțin precauți pentru că situația este de fapt complicată. O majoritate copleșitoare sună cumva convingător, dar ar trebui să fim totuși precauți. Și mă bucur să particip la lucrările din comisie și discuțiile cu dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Van are cuvântul acum. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi uh, în neerlandeză. E bine să auzim despre aceste exemple practice în legătură cu modul în care se dezvoltă acest sector și în legătură cu modul uh, în care noi trebuie să privim lucrurile, noi Comisia pentru Piața Internă. Am constatat că dacă e nevoie de acțiune, e bine, trebuie să acționăm acum. Trebuie să putem interveni pentru a le permite acestor uh, întreprinderi să se dezvolte. Am văzut ce s-a întâmplat cu cloud computing. Am lăsat practic totul pe mâna americanilor din cauza fragmentării de pe piața noastră. Companiile nu au putut să treacă la etapa următoare. Însă de data aceasta, în acest sector, am putea să anticipăm lucrurile și vedem că mii, mii de IMM-uri ar putea beneficia de creștere economică. Avem, prin urmare, ocazia de a acționa. Au trecut vremurile când am fost uh, pionier noi în Uniunea Europeană în ceea ce privește, de exemplu, comunicațiile prin GSM. Deci lucrurile s-au schimbat mult între timp și de aceea cred că ar trebui să îi prezentăm președintelui Comisiei ITRE avizul nostru, poziția noastră legătură cu această uh, temă. Am reacționat uh, prost în alte situații asemănătoare și am văzut ce pornoase ar trebui să tragem din cauza lipsei noastre de orientare. Deci am văzut ce s-a întâmplat, uh, care a fost uh, poziția noastră față de cea a americanilor. Deci pe baza acestui studiu de impact, cred că ar trebui să ne asigurăm uh, că vom putea să ne ocupăm de acest dosar care este atât de important pentru IMM-uri. Vă mulțumesc pentru studiu și sper să putem face ceva. Mulțumesc. Doamna Rin. Deocamdată mă mulțumesc doar cu... Deocamdată e suficient să, să îi ascult pe ceilalți. Mulțumesc. Antunes nu este aici. Doamna Gebhardt? Mulțumesc. Mi se pare că este un subiect uh, foarte interesant și important. Se ajunge în zona pieței uh, digitale, care este extrem de importantă și vă dau dreptate, dar asta cred că și Ien, cred că și Jens a spus același lucru, trebuie să obținem progrese, dar pentru a găsi uh, soluții rezonabile trebuie să știm exact ce este de făcut și uh, îmi pun mai multe întrebări în acest sens și vreau să îi le adresez și Comisiei Europene. Pentru că aș dori să știu mai multe lucruri despre uh, motivele pentru care propunerea arată cum arată. Uh, pe de o parte spuneți, sau spuneați la început, că ar fi nevoie să existe reglementări europene. Dar dacă mă uit la propunerea legislativă, atunci este de fapt o sumă a 28 de regulamente diferite și nu un singur regulament european. Întrebarea mea este dacă nu este posibilă o abordare europeană sau oare este greu să se colaboreze cu toate statele? Asta ar fi o întrebare. Și dacă stăm să ne gândim la cele spuse de comisarul Oettinger că este nevoie de uh, soluții europene și că nu mai pot fi posibile abordări naționale pentru că este o piață mult prea mare și pentru că nu mai există granițe inter- interioare, atunci de ce se lucrează în detaliu? A doua întrebare pe care mi-o pun în acest context Oare nu cumva uh, este o abordare deja depășită pentru că nu este vorba decât despre date satelitare și, între timp, tehnicile sau tehnologia este atât de avansată încât noi obținem date din cu totul alt fel de domenii care nu sunt atât de îndepărtate precum sateliții. Mă gândesc la evoluția actuală a dronelor care captează imagini uh, video care sunt folosite din ce în ce mai des. Cred că trebuie vorbit aici și despre protecția datelor și protecția sferei private a cetățenilor și companiilor, lucruri care sunt mult mai importante decât datele care provin de la sateliți. Oare nu cumva nu am rămas uh, în urmă în ceea ce privește evolu evoluția? Nu există uh, vreun uh, proces uh, cognitiv în acest sens? Dacă vrem să ne preocupăm de piața digitală, oare nu cumva nu ar trebui să ne ocupăm de tehnologiile de mâine și nu de cele de ieri și am impresia că asta nu se întâmplă aici în comisia noastră. Um, Altcineva? Um, Eu sunt uh, raportarele, raportare de numbră din partea uh, grupului ECR și e drept că s-ar putea să avem un uh, conflict în ceea ce privește alocarea acestui dosar cu colegii de la ITRE. E un subiect care va fi discutat în cadrul conferinței președinților, deci inițial dosarul ne-a fost um, alocat nouă, după aia lor, deci e clar aici o suprapunere de competențe. Aș avea de spus câteva lucruri acum. E drept că e o industrie cu un grad mare de concentrare, ceea ce nu e deloc uh, uimitor, deoarece costul de a plasa sateliții pe orbită e foarte ridicat. Miliarde, practic. Doar trei țări au făcut asta și doar câteva alte țări intenționează să facă acest lucru. Deci e un, acest sector satelitar este unul dintre cele mai uh, dinamice și eu una mi-aș dori ca acest sector al economiei să crească în continuare cu aceeași vigoare aici în Uniunea Europeană. Deci eu aș vrea să știu ce cred și operatorii de sateliți. Ați vorbit aici despre cei care prelucrează datele, însă cei care dețin sateliții, companiile care construiesc sateliții, deci ce părere au aceste părți interesante. Dacă motivul uh, e ca datele să fie împărtășite mai ușor printr-o abordare europeană, da, aș fi de acord, sunt de acord, însă să nu uităm că aici vor apărea și mari probleme legate de protecția datelor în multe state europene. americanii au o politică clară în ceea ce privește utilizarea datelor. Unele sunt în scopuri securitare, altele nu, însă asta nu înseamnă că și uh, aici în Uniunea Europeană o vom lua pe aceeași cale ca și americanii. Deci vor exista multe semne de întrebare în legătură cu această abordare și înțeleg de ce unele state membre pot avea îngrijorări legate de securitate intervenim, va interveni și dosarul privind uh, rețelele de sisteme inteligente. Totul pare mult mai, mai simplu când ne uităm la, la dosar, așa, dar pe hârtie, însă în practică nu e deloc așa. Deci, întrebarea mea e, în primul rând, ce au de spus companiile care produc și dețin sateliți în legătură cu acest dosar și, în al doilea rând, aș vrea să știu de ce am exclus sistemele Galileo și Copernicus din uh, și Copernic, mă scuzați, din acest sistem. Nu încercăm să avem aceleași reguli. De ce atunci vrem uh, un alt set de reguli? Dat fiindcă problemele legate de aceste date sunt asemănătoare. Poate că reprezentantul comisiei ne poate răspunde măcar parțial la aceste întrebări. Aveți dreptate, doamnă președinte, pe lângă cele trei state care au o capacitate, încă două alte de a lansa sateliți, mai sunt încă două țări care pe viitor sunt interesate și care s-ar putea să poată interveni. Acum, în ceea ce privește majoritatea celor care au răspuns la chestionar, deci majoritatea totuși au răspuns. Acum trebuie să vă spun că am uh, lansat săptămâna trecută un alt studiu care se va încheia chiar duminica asta. Nici de data asta reacția nu a fost uh, masivă. Avem 22 de răspunsuri și ceea ce e interesant e că și de data asta răspunsurile merg în aceeași direcție. Însă e vorba de companii diferite. Deci am avut un prim sondaj pentru pregătirea studiului de impact și acum avem un al doilea sondaj pentru a auzi părerea întreprinderilor, companiilor și aici sunt incluși operatorii de satelit. deci vom vedea ce au de spus. Deci avem companii diferite care uh, oferă răspunsuri uh, asemănătoare, ceea ce e util. Bineînțeles, e drept că am putea face mai multe, însă să nu uităm că trebuie să respectăm principiul proporționalității. Comisia a ajuns la concluzia că ar trebui să abordăm mai ales problema accesului la date. De aceea avem această abordare măsurată, o abordare europeană care în același timp respectă competențele exclusive pe care le au statele membre în domeniul securității. Avem o definiție comună ceea ce privește în alta rezoluție, rezoluția înaltă, avem de asemenea ceva în legătură cu datele folosite în uh, scopuri de securitate. Nu, noi am sugerat să avem o abordare asemănătoare ca cea din uh, SUA pentru a înlesni accesul companiilor. Eu cred că vom avea ceva mai bun decât setul de 20 de reguli. Avem de asemenea și dronele. Unii ne întreabă de ce nu intervenim și în acest domeniu. În primul rând pentru că e o diferență majoră între sateliți și drone. Eu nu aș spune că tehnologia satelitară e una a trecutului, e mai degrabă tehnologia viitorului. Deci nu ocupăm de sateliți, aici de achiziționarea datelor spațiale, uh, Dronele, de exemplu, sunt folosite pentru a împiedica survolarea anumitor zone interzise. Nu poți să faci asta și cu sateliții. Sateliții, practic, pot să ajungă oriunde, mă scuzați, în schimb ce dronele și uh, aeronavele sau avioanele pot fi împiedicate să uh, treacă prin anumite zone. Deci, din perspectiva sectorului spațial, e nevoie de o intervenție acum. Și, în ultimul rând, doamnă președinte, ați spus de ce e exclus sistemul Copernicus. Această directivă se adresează statele membre, statelor membre. Sistemul Copernicus e reglementat de Parlament și de Consiliu. Există și un act delegat de punere în aplicare privind datele, care este foarte asemănător, practic identic, uh, cu abordarea din directivă. Deci, în ceea ce privește Copernicus, aici e vorba de date de rezoluție înaltă provenite de la sateliți. Aici totul este reglementat printr-un act delegat uh, al Comisiei. Deci o abordare foarte asemănătoare cu cea din propunerea de directivă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Aș vrea să știu care sunt diferențele. O abordare diferită față de datele culese de statele membre și una față de cele culese de Uniunea Europeană. Hands, e vreo problemă cu interpretarea în limba engleză? No. no. Oh, I, I'm getting, I'm getting, I'm, I'm, get, I'm getting Danish yes, in my me too. Oh, parcă aud limba daneză în căști. A, ah, și eu. Jens. A, da, eu înțeleg puțin daneza, deci sunt mai norocos, deci eu am reușit să urmez totuși dezbaterea. În orice caz, însă, vreau să vă mulțumesc pentru această discuție. Mai mulți colegi au spus ceea ce ziceam și eu. E drept că piața nu a ajuns încă la maturitate și există posibilitatea de a crea o legislație uniformă la nivel european. E clar o provocare și, bineînțeles, vor apărea și alte provocări. Însă voi prezenta o propunere cât mai uh, curând pentru a o putea discuta cu colegii care sunt raportori din umbră. Mulțumesc! Let's see what, let's see. Vom vedea, în primul rând, care va fi comisia care se va ocupa de acest raport. Asta va hotărâ confer- conferința președinților. Uh, vom vota la 9.45, iată. Um, and just so, uh, thank you members who've all arrived. That's Le mulțumesc tuturor colegilor care au uh, respectat programul nostru. Ieri după amiază am început cu o întârziere de 10 minute și până să ajungem la sfârșitul rapoartelor aveam deja acumulată o întârziere de jumătate de oră și eu le-am promis celor din sală că începând cu ziua de astăzi voi încerca să respect cu strictețe uh, programul. Mai avem un minut pentru ca și uh, ceilalți colegi să ni se alăture. Okay. So members who have celor care încă nu au ajuns, că și care au tras de timp. Deci, uh, vreau să le spun că și raportorul vrea să intervină, dar și cineva din partea președinției italiene. Olga, doamna Senalova. Mulțumesc, doamnă președinte. nu prea am multe de spus. Vreau doar să le mulțumesc tuturor celor care au participat la redactarea acestui raport, care nu a fost deloc ușor de altfel. Am început totul uh, cam în urmă cu trei ani. am început cu un raport din proprie inițiativă uh, pe care l-am uh, elaborat împreună cu colegii de la Comisia pentru Transport. După trei ani de lucrări am ajuns în momentul de față și țin să le mulțumesc tuturor colegilor pentru uh, modul în care am colaborat. Deci totul a decurs cu ușurință. De asemenea, vreau să-i mulțumesc și președinției italiene, deoarece pentru ei acest raport a constituit o prioritate. Deci vă felicit pentru uh, munca dumneavoastră excelentă. Eu cred că prin votul de astăzi ne vom uh, um, apropia uh, cu mult de situația în care drumurile și șoselele noastre vor fi mult mai sigure. E de asemenea un exemplu prin care le vom demonstra cetățenilor că Uniunea Europeană are un scop. Eu sper că acest raport să se bucure astăzi de sprijinul nostru și la fel și în plen și să fie sprijinit de toți colegii. Doamna Vanessa Palilo, din partea președinției italiene, doriți să interveniți? Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor, stimați deputați. Eu vreau să le mulțumesc, în primul rând, raportoare și raportorilor din umbră pentru modul excelent în care s-au derulat aceste negocieri și care au fost încununate de un acord. Vreau să mulțumesc de asemenea și Secretariatului General de la Consiliu, Secretariatului Comisiei IMCO și, de altfel, tuturor funcționarilor din Parlamentul European care au contribuit la um, elaborarea acestui acord. Și, de asemenea, vreau să îi mulțumesc Comisiei Europene care uh, ne-a ajutat în mai multe privințe destul de dificile. E un um, dosar foarte important pentru cetățenii europeni, deoarece va duce la o scădere semnificativă a um, răniților și a deceselor de pe drumurile publice. Prin um, apelarea numărului 112, de asemenea, se vor reduce și toate acele situații când sunt congestionate serviciile de urgență. De asemenea, uh, Uh, se va putea interveni mult mai rapid în caz de accident. Acordul uh, în privința acestui dosar a fost o prioritate de la bun început pentru noi, pentru președinția italiană și, de asemenea, știți că am accelerat și procedurile pentru adoptarea acestui text. Uh, E o mare plăcere pentru noi să putem uh, prezenta acest text în Consiliul Mediu pe 17 decembrie. De asemenea, ne dorim ca în februarie să se adopte o poziție comună și astfel sperăm ca Parlamentul să poată vota în plenar începând cu uh, luna martie 2015. Deci pentru că acest regulament să devină lege. Le mulțumesc tuturor pentru colaborarea excelentă și pentru acest acord fructos la care am ajuns împreună. Mulțumesc încă o dată. Um, just so it's one single vote, unless any... Avem un singur vot. Mai dorește să intervină cineva? Deci avem un singur raport în legătură cu Uh, rezultatul acestor negocieri va fi vot cu apel nominal. The vote is open. Well, it should be open. Ah, there's one um, uh, S&D member too many. De la socialiști o persoană în plus. Deschidem votul. Închidem. Okay. That's the result of the vote. We'll add my abstention. 30, 30, in favour, one against, one abstention. 30 in favour, in favour one, against, and two abstentions. 30 pentru, o persoană s-a abținut și una a votat împotriva. Vă mulțumesc foarte mult. Ok. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult îi mulțumesc doamnei uh, raportor și îi mulțumesc și echipei de negociere. Doamnă Sehnalova, vă mulțumesc și pentru modul în care ați colaborat cu celelalte comisii parlamentare. Vă mulțumesc, Olga. So our next um, item. Următorul punct acum uh, o prezentare a Comisiei în legătură cu evaluarea de impact privind societățile comerciale cu răspundere limitată care au un asociat unic. raport al Comisiei pentru Afaceri Juridice Domnul Pascal de Grandes este raportor acolo și colegii de la Comisia de Ocupare de asemenea elaborează un aviz. Doamna Malina Miți este raportarea noastră. Bună dimineața, bine ați venit. Domnul Curț ne va face această prezentare din partea Comisiei Europene. Avem și o prezentare în PowerPoint care poate să înceapă, de altfel, da, suntem foarte digitalizați. Ceea ce e un lucru nemaipomenit. Comisia poate interveni deja? Poftiți. Um, thank you very much, Madam Chair. And... Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. În primul rând, Aș vrea să vă explic care este, în ce context a apărut această inițiativă. 98% din toate companiile sunt IMM-uri și majoritatea, în mod obișnuit, acestea reprezintă practic 65% din posturile de muncă din Uniunea Europeană. Însă prezența lor pe piața internă și posibilitățile pe care le au uh, sunt uh, de multe ori uh, nefolosite dacă vă uitați la acest grafic, vedeți că doar 2%, din IMM-uri investesc în străinătate prin crearea unei filiale într-o altă țară decât cea de origine. E o rată mult prea căzută. Lucrurile ar putea sta mult mai bine. Însă cum putem să facem ca lucrurile să stea mai bine, mai ales când știm că spiritul uh, antreprenorial în Europa e ceva mai uh, leneș decât cel al concurenților noștri din afara granițelor Uniunii Europene. Comisia vine cu această propunere pentru a stimula acest spirit antreprenorial și pentru a le ușura viața IMM-urilor, pentru a spori spiritul uh, antreprenorial și pentru a face IMM-urile să îmbrățișeze mult mai mult tehnicele digitale. Dacă îi întrebăm, de exemplu, pe tinerii întreprinzători ce anume își doresc de la piața internă, deci pentru companiile lor, subliniez asta deoarece, bineînțeles, asta nu e singura problemă pe care trebuie să o soluționăm noi pentru a avea creștere economică și mm, noi locuri de muncă, însă din perspectiva companiilor, foarte mulți ne spun că ar fi bine să se poată înființa companiile online cu cerințe minime, cu cerințe um, de capital de asemenea reduse pentru a putea avea uh, o prezență transfrontalieră. Mulți antreprenori, mulți întreprinzători uh, de succes ne spun acest lucru. Și să nu uităm că peste 50% din noile posturi de muncă create în Uniunea Europeană sunt create de IMM-uri. Deci, cum să putem crea aceste întrebări cu investiții reduse? Cum putem, practic, să remediem uh, problema lipsei de spirit de uh, întreprindere? Să vedem câteva exemple practice. Ne-am gândit la crearea unei forme juridice europene semănătoare cu cea SE. Asta s-a dovedit foarte greu de făcut. De ce? Deoarece Există un întreg uh, istoric în ceea ce privește crearea acestor întreprinderi în afara unui cadru uh, național. E ceva foarte greu de negociat și, de asemenea, Parlamentul nu este uh, implicat direct în negocieri, conform articolului 352. De multe ori, astfel de forme europene juridice, cum ar fi este, nu este folosită de mulți întreprinzători. În unele țări, E o formă uh, legală care se bucură de succes, însă în alte părți nu e deloc folosită. De asemenea, ne-am gândit la armonizarea uh, dreptului companiilor în ceea ce privește înființarea de filiale uh, și asta doar pentru IMM-uri. Însă aici ne-am gândit că și aici uh, ar fi totul prea restrictiv, ar fi greu să negociem, de ce am putea explica de ce ne limităm doar la filiale și de ce evităm celelalte 98% din întreprinderii lor care ar putea avea de câștigat. Deci unele companii mai mari ar putea beneficia de pe urma acestor măsuri de simplificare. E drept. Și o a treia opțiune pe care am analizat-o a fost cea a armonizării înființării de filiale prin uh, Uh, sub formă de SRL-uri. Și aici ne-am gândit de ce să avem o armonizare a legislației. Când uh, am discutat cu statele membre și cu părțile interesate, ne-am dat seama că această uh, opțiune era extrem de greu de pus în practică, deoarece există tradiții îndelungate prin care Uh, tradiții uh, îndelungate, diferite și ar fi greu să impunem un singur model în defavoarea multiplicității de modele existente. De asemenea, ne-am gândit ce ar fi să nu facem nimic. Însă cei care înființează companii eh, ne spun că este în continuare costisitor să-și înființeze o filială în străinătate, ce au de-a face cu 28 de legislații, de drepturi ale societății care sunt diferite. E clar, noi trebuie să respectăm legislația națională și să ne ocupăm doar de această problemă, și anume faptul că există această dificultate a înființării de filiale în străinătate, însă e clar că nu ne putem limita doar la aceasta. Și Astfel am ajuns la această formă a statutului uh, societăților cu asociat unic, societas unius persoane. nu vreau să spun că doar prin această propunere noi vom crea locuri de muncă. E nevoie de asemenea și de condiții macroeconomice prielnice, e nevoie de asemenea de multe alte reforme, însă e o pietricică importantă la clădirea acestui cadru prin care vom înlesni înființarea de întreprinderi și implicit de locuri de muncă. E vorba aici despre un compromis între abordarea europeană și cea uh, națională. Am cerut statelor membre să ne arate care sunt um, formele naționale. Uh, am încercat deci să armonizăm toate acestea pentru a ajunge la o etichetă comună. 57% dintre părțile implicate și-au dat acord în legătură cu această nouă formă Federațiile patronale, de asemenea, au fost de acord, deci cei care, practic, urmează să înființeze aceste uh, companii. Obiectivul uh, propunerii este să încurajăm activitatea antreprenorială, să creștem nivelul de investiții transfrontaliere, de asemenea să se recurgă mult mai mult la tehnica digitală pentru a putea profita pe deplin de pe urma potențialului oferit de piața internă. Ce anume oferă această propunere? În primul rând, reguli uh, importante pentru a crește nivelul de um, activitate economică transfrontalieră. Deci noi nu vrem să înlocuim legile existente, ci le cerem statelor membre doar să ofere posibilitatea ca cei, uh, această posibilitate celor care înființează companii. Deci dacă vor să recurgă la această posibilitate, vor avea deci uh, un nume comun, uh, un format uniform în ceea ce privește articolele de asociere, de asemenea înregistrarea se va face online, cerințele vor fi aceleași, vor avea și niște reguli comune în ceea ce privește gestionarea acestor întreprinderi. Deci noi ne dorim ca aceste companii să fie ușor de înființat și să funcționeze ușor uh, în situații transfrontaliere. Deci, practic, vrem să oferim o alternativă de această uh, idee ne este atât de de a ținem la această idee. Deci unele state membre sau companii deci pot alege, deci dacă li se pare mai ușor să-și înființeze compania cu acest statut, o pot face. Dacă nu, pot recurge în continuare la statutul uh, național. Însă dacă uh, se confruntă cu dificultatea de a avea 28 de legislații diferite, cred că multe companii ar putea opta pentru acest nou statut. Deci, de foarte multe ori, un IMM este înființat într-o stat membru, stat membru, însă, la un moment dat, dacă dorește să se dezvolte și dacă are nevoie și dorește să creeze uh, dacă are nevoie, își poate crea o filială și această filială poate fi acest SUP. Acum, e vorba aici de o ocazie sau de un pericol? In uh, the hearing in the Euro Committee, La audierea de la Comisia Jurii, mi-am pus întrebarea dacă criticile pe care le-am auzit acolo se leagă de această propunere au vreo legătură cu ea, pentru că foarte multe s-au spus despre această propunere ca fiind o încurajare pentru crearea de firme fantom, de firme căsuțe poștală, că nu respectă reglementările anti-spălarea banilor, dar din contră, vă spun, această propunere vine cu mai multe precauții împotriva spălării banilor decât legislația în vigoare. Oferă mai multă protecție pentru creditori, pentru că nu este ancorată în trecut, ci privește spre viitor. Și stabilește măsurile pe care trebuie să le ia antreprenorii înainte să împartă dividendele, de exemplu. Deci sunt foarte multe neînțelegeri în legătură cu această propunere și cu șansele pe care le oferă. Noi nu credem uh, că este o spirală descendentă. E vorba, din potrivă, de o cursă către modernizare și dacă vă uitați la statele membre, veți vedea că în multe dintre ele se încearcă elemente de modernizare. Deja lucrurile se întâmplă. Asta nu este o ambiție a Comisiei. Mai multe state membre deja au luat-o pe această cale. Uitați-vă care este capitalul uh, minim necesar în Europa pentru deschiderea unei companii. Vedeți care este tendința. printr-un capital minim uh, sporit se crede că se uh, protejează creditorii, dar dacă intrăm în miezul problemei și vedem la ce servește practic capitalul, economiștii vă vor spune că acesta nu este decât un prag de reputație și nu are nici, nimic în comun cu protejarea creditorilor. Iar în ceea ce privește registrarea online, puteți vedea că toate statele membre au registre electronice sau o formă sau alta de a transmite aceste registre pe cale electronică. În unele statele membre acest lucru se face prin intermediari, dar în 16 state membre există posibilitatea de a înregistra direct de, de, către, de către unicul membru fondator a noi societăți. Deci sistemul există și funcționează. Propunerea încearcă să spună în legătură cu aspectul online că trebuie să ne asigurăm în cazul înființării unei firme peste hotare că statul membru în care se înregistrează acea nouă firmă va avea obligația să facă anumite verificări. Pe noi nu ne interesează cum își organizează fiecare stat membru aceste verificări uh, ale uh, firmelor înregistrate online. Aici statele membre au libertate de plină. Este doar o obligație de rezultat. În ceea ce privește această separație a sediului declarat și uh, sediului central sau sediului înregistrat și sediului central. Comisia consideră că acestea pot fi diferite. Deci suntem fideli uh, politicii pe care am uh, dus-o de ani de zile în acest domeniu, adică Bine, aceste aspecte pot fi discutate, negociate în continuare, dar pentru Uh, companiile care vor fi înființate de acum încolo, există deja o jurisprudență la Curtea Europeană de Justiție, va trebui să respecte anumite uh, seturi de uh, cerințe. În anumite state membre, inclusiv în Germania, este posibil să existe aceste două sedii separat. Dar, cum vă spuneam, totul depinde de legislația națională. Noi nu ne concentrăm pe asta, ci pe elementele care considerăm că sunt cruciale privind înființarea de filiale în străinătate. Problem, ă, propunerea nu se referă la mutarea sediilor, nu ne uh, atingem de mobilitate. Ideea este extinderea, nu mobilitatea. Dacă nu există mobilitate, atunci nu se pune problema nevoii de a reglementa în acest domeniu. Așteptăm și din partea noastră sugestii cu privire la aceste chestiuni. Problemele cu locurile de muncă și cu firmele cutie poștală de care am auzit. După părerea noastră, le, legislația corporatistă este suficientă. Noi nu vrem să forțăm uh, oamenii să devină liberi profesioniști sau să se, să-și creeze fiecare o firmă proprie cu forța. Asta nu ne interesează, dar este un fenomen care se întâmplă în ciuda faptului că e ușor sau greu să înființezi o firmă. În momentul de față, ă, acești oameni care își înființează firme sunt agenți ă, liberi cu răspunderi foarte limitate și nu intră în sfera de aplicare a propunerii privind ă, SUP. Noi încercăm să luptăm împotriva acestui fenomen, dar acolo unde există posibilitatea înregistrării online, unde există formulare standard și un prag mic uh, de capital cerut, situația este la fel de gravă ca în statele care au cerințe mai stringente. Mulțumesc. Doamna Miții. A fost o prezentare foarte interesantă, un exercițiu interesant. Eu abordez problema cu mintea deschisă, pentru că la un studiu atent al propunerii apar și argumente pro și contra care trebuie luate în considerare. Trebuie să fim obiectivi și corecți, să ne asigurăm că nu contribuim la că, să, să, să ne asigurăm că mă, această propunere vine în sprijinul creșterii economice. Apreciez faptul că Comisia a abordat uh, acest sistem deja existent într-un fel. Uh, IMM-urile, și eu vin din sectorul privat, deci uh, pot să apreciez acest lucru, IMM-urile adesea au mari dificultăți cu extinderea, mai ales cu extinderea transfrontalieră. Problemele cu care se confruntă în acest caz, din punct de vedere legislativ, de reglementare, cheltuieli și așa mai departe, uneori împiedică firmele să crească, să se extindă. Și înțeleg că ăsta este scopul uh, acestei propuneri. Nu avem nicio obiecție pentru facilitarea activităților transfrontaliere, pentru că va crește competiția, va fi o concurență mai mare și asta este în beneficiul uh, consumatorului. Asta urmărim. Dar trebuie să apreciem și faptul că potențialul pieței uh, unice nu este încă uh, pus în uh, valoare suficient. Apreciem acest potențial, îl tot evaluăm și măsurăm, dar nu reușim să-l exploatăm. Întreprinzătorii, firmele care vor să se extindă, trebuie să poată uh, exploata mai mult uh, potențialul acestei piețe unice, mai ales în domeniul digital. Săptămâna trecută la, Stras- la Strasburg, când uh, Juncker a propus uh, calea de urmat, inovația digitală era unul dintre stâlpii politicii de creștere economică. Deci, acesta este contextul în care am abordat acest uh, raport. Nu sunt însă convinsă că această propunere, așa cum arată ea acum, este soluția problemelor pe care tocmai le-am menționat. Creșterea flexibilității pentru companiile care se extind, mai ales IMM-uri, nu poate fi făcută în detrimentul drepturilor consumatorilor și uh, așa cum arată ea acum, propunerea ar putea să încurajeze o subminare a acestor drepturi, mai ales când e vorba de lucrători și de creditori. Era un diapozitiv acolo în care se spunea că 50% dintre uh, părțile interesate consultate sunt în favoarea acestei propuneri. Dar cine erau aceștia? Erau uh, sindicate, erau ONG-uri, uh, cine au fost uh, consultați și vrem, dacă asta înseamnă 57%, cine sunt restul până la 100% care nu erau de acord cu propunerea. Deci, subliniez faptul că propunerea în stadiul ei actual, pentru că trebuie să avem o abordare de bună credință, în stadiul ei actual va încuraja evaziune fiscală, va încuraja uh, încălcarea drepturilor muncitorilor, lucrătorilor, va submina guvernanța corporativă. Deja uh, sunt argumente în acest sens și atunci mm, nu văd de ce am creat noi posibilități și noi mecanisme de ocolire a legii. de ocolire a legislației fiscale, de exemplu, pentru că marile companii vor găsi mereu portițe ca să plătească mai puține taxe. Vor găsi regimuri mai favorabile uh, din punct de vedere fiscal. Deci trebuie să înțelegeți că această propunere nu se limitează la IMM-uri. Se vorbește mult despre IMM-uri, dar nu e vorba doar de IMM-uri, ci și de multinaționale. Și nu cred că multinaționalele au nevoie de astfel de legislație ca să afle cum își pot uh, promova mai bine interesele. Cred că sunt destule mecanisme în vigoare pe care le pot folosi aceste multinaționale în uh, extinderea lor transfrontalieră. Sunt deja dovezi uh, cu privire la faptul că adică nu sunt dovezi con- concrete cu privire la faptul că crearea acestor, uh, acestui tip de companii va stimula uh, economia. Oamenii serioși care au afaceri de succes și vor să se extindă, se vor extinde. Nu e nicio legătură vizibilă, clară, care să ne facă să credem că acum toate IMM-urile o să se extindă dacă apare această legislație. Se cheltuie cam 250-260 de milioane de euro uh, pe Uh, an în rândul uh, IMM-urilor pentru aceste, aceste procese de extindere. Un alt aspect controversat e distinția între acest uh, sediu înregistrat și uh, sediul administrativ și faptul că ele pot fi separate iarăși lasă loc de abuzuri. Chiar și în contextul legislației actuale, Bineînțeles că orice lege poate fi abuzată, dar și acest, uh, această prevedere ne, nu prea ne convine. Apoi, capitalul minim de un euro. Se vedea pe un diapozitiv că foarte multe state membre au deja uh, acest capital minim de un euro, dar atunci când s-a introdus acest uh, mecanism, am discutat, discutat cu mai multă lume care se ocupa de registrarea firmelor și de înființarea de firme noi. Știu că suma de un euro, mi se spunea, este simbolică, dar cred că de aici va porni și opoziția față de uh, firmele sub, vor fi ridiculizate, pentru că orice afacerist serios nu o să fie stimulat de faptul că trebuie să depună doar un euro capital social și asta aruncă în penibil întregul proiect, în ridicol. Și în loc să sublinieze că este ușor să deschizi o filială uh, în alt stat membru, se va uh, pica în ridicol. Deci, acestea fiind spuse, înțeleg nevoia de a avea un formular standard pentru înregistrarea unei firme. Asta e foarte important pentru că există în momentul de față 28 de reglementări diferite în uh, statele membre. Da, un formular unic ar fi o idee bună. Iată, sunt și aspecte pozitive ale acestui proiect. Aș putea să continui foarte multă vreme pentru că subiectul mă pasionează, dar încerc să găsesc uh, o soluție ca să ne confruntăm cu probleme mai grave mai târziu. Ar trebui să ne detașăm puțin și să vedem ce împiedică creșterea economică. Ce împiedică spiritul antreprenorial în Europa să se desfășoare? Ce îl uh, diferențiază de spiritul antreprenorial american? Ce ne ține pe loc? Care ar fi o soluție? Pentru că altfel nu facem decât să dăm celor care vor să încalce legea încă o posibilitate să o încalce. Mulțumesc. Bun. Domnul Stefanici. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este nevoie să simplificăm foarte multe lucruri în Uniunea Europeană pentru o mai bună funcționare a pieței interne. Dar uh, cred că această uh, și, și cred că această propunere este un pas în direcția corectă. Mm, ne uităm la propunere din punct de vedere al digitalizării, al standardizării. Văd numai aspecte pozitive aici. Și de asemenea, vorbind despre acea sumă de un euro capital inițial, probabil că ar putea fi singurul avantaj pentru firmele nou înființate. Cred că avem nevoie de asta avem nevoie să stimulăm antreprenoriatul și să stimulăm inovația, să simplificăm administrația. Mm, trebuie să ne întrebăm care sunt cele mai uh, mari bariere în calea înființării unei firme. Deci trebuie să luptăm împotriva acestor bariere și cred că propunerea Comisiei merge în direcția corectă. O sprijin și mi se pare foarte clară. Dacă ne referim și la piața unică, cred că trebuie să facem totul pentru a exploata potențialul ei și această propunere este una dintre puținele propuneri Această propunere vine în sprijinul unei standardizări uh, care ar îmbunătăți situația. facem parte cu toții din piața uh, internă, ar trebui să ne standardizăm procedurile și cred că propunerea Comisiei asta dorește să facă. Am doar o preocupare legată de această propunere și e vorba de înregistrarea online a firmelor. Am văzut că mai multe state membre deja furnizează această posibilitate, dar sunt sunt proceduri diferite de, de înființarea noilor firme. Întrebarea mea ar fi ce care sunt estimările de, timpul, de, de timp cheltuit și costuri pentru armonizarea acestor proceduri, pentru standardizarea procedurilor la nivel european. Mulțumesc. Tony. Antonis. Tonia Antones. Ascultându-i pe socialiști îmi uh, pun probleme. Um, socialiștii uh, este periculos să uh, colaborez cu ei când vorbim despre sindicate. Deci e nevoie de liberalizare, e nevoie de o Europa liberă dacă reglementăm și încercăm să protejăm venituri minime, știm că lucrurile nu funcționează. Este dincolo de orice dubiu rezonabil, după cum se spune. Deci uh, este un pas important înainte. Uh, Estonia um, oferă deja cetățenie online, această înregistrare online este un pas înainte. Uh, deci, practic, se progresează enorm în acest domeniu prin intermediul unor idei, unor idei optimiste. Avem nevoie de astfel de lucruri, avem nevoie de tineri care să poată înființa o firmă cu un euro. Nu vrem uh, ca tinerii să fie speriați de uh, uh Uniune. Companiile uh, mari nu funcționează prea bine în Europa. Dacă ne uităm la Polonia, uh, vedem aceste lucruri. Deci angajatorii au nevoie din ce în ce mai puțină protecție. Ceea ce funcționează bine sunt Apple și Google. Totul e online. Și trebuie să construim astfel de companii aici în Europa. Deci ajutați-ne uh, fiind liberali și liberi. Uitați-vă la Apple și Google, uh, companii de 700 de miliarde de euro în uh, Statele Unite. Uitați-vă în prejur ce ne oprește din a fi mai bun decât Statele Unite, din a fi mai liberali, mai puține sindicate, mai puține reglementări, uh, un acces facil. Asta ne dorim. Pentru asta lupt eu. Am o listă din ce în ce mai mare și voi alege câteva intervenții. Eu însă sunt uh, raportor din umbră Uh, cred că este important să le facem viața mai ușoară IMM-urilor, în special în uh, contextul dificil economic pe care le avem și uh, indivizilor care se regăsesc în șomaj și care vor să se înregistreze ca întreprindere și să nu lucreze în economia subterană. Dacă vor să-și înceapă propria afacere, Trebuie să le oferim o cale ușoară și eficientă și de aceea, uh, pe fondul acestor crize, pot se observa câteodată că aceste uh, întreprinderi de tip startup, inovatoare, pot fi motoarele revenirii la creștere. Și, bun, sunt diferențe între uh, situațiile în care multinaționalele își fac subsidiare în, în statele membre și așa mai departe, dar dacă li se oferă acestor micro-întreprinderi posibilitatea de a se înregistra uh, la un preț rezonabil și dacă li se oferă ocazia să uh, fie recunoscute pe piață, atunci se face un pas important. Știu că multe țări oferă deja așa posibilitatea înregistrării online. Multe țări au acel prag de un euro uh, al capitalului social minim subscris. Deci, uh, practic, este o răspundere limitată, nu uh, mi se poate lua casa dacă dau faliment și asta este foarte important pentru indivizii care au astfel de inițiative. Comisia um, a cuprins în studiul său uh, situațiile în care s-ar crește acest prag de la 1 euro, să zicem, la 100, la 1000, la 35 de mii. Uh, putem reveni la această întrebare după ce toată lumea uh, a pus întrebările. Deci cred că trebuie să se faciliteze aceste lucruri. Trebuie să se înțeleagă și riscurile, trebuie să nu se abuzeze de prevederi, dar trebuie să fie o cale uh, ușoară. Uh, bineînțeles, uh, nu trebuie deveni uh, bradul de Crăciun al tuturor țărilor, dar trebuie să nu complicăm lucrurile. Trebuie să se ofere fel de platformă comercială pentru întreprinzătorii care își doresc să-și deschidă propria afacere dacă se plătesc taxe, dacă se uh, funcționează loial, dacă sunt practici uh, cinstite, atunci aș susține această inițiativă. Apoi, se pare că nu cred că există un raportor din umbră din partea verzilor. Ba da, Mrs. Reda. Da. Nu uh, am numit un raportor din umbră, dar bineînțeles că pot aduce com un comentariu propriu. Cred că raportorul uh, a spus un lucru bun. Uh, dacă vrem să evaluăm riscurile potențiale, uh, cum ar fi uh, sindicatele care trebuie consultate și NGO-urile, aceste lucruri nu au fost incluse în domeniul de aplicare al uh, evaluării și atunci le putem discuta în comisia noastră. Și apoi aș vrea să subliniez că uh, înregistrarea online este un instrument bun dacă scopul său este de a uh, ușura procedura în sine. Dar ceea ce vedem în Estonia, bineînțeles, nu este uh, o cetățenie online, deci nu se acordă cetățenia uh, estonă online. Pur și simplu este vorba de o uh, înregistrare a domiciliului uh, uh, online. Aș vrea să se facă o deosebire între acești doi termeni. Deci trebuie să aruncăm o privire asupra uh, efectelor uh, asupra uh, fis, domeniului fiscal și nu trebuie să facem consultări doar cu companiile care ar putea beneficia de acest instrument. Doamna Ostalca, din partea GUE, nu aveți comentarii de făcut și nu am un raportor din partea FDD înregistrat. Joana Blinca. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa. Nu a fost un raport ușor. În orice caz, um, se dorește, bineînțeles, o piață internă bună pentru IMM-uri. Dar totodată trebuie să avem grijă ca drepturile uh, incluse în codul social, în codul muncii, în uh, legislația privind protecția consumatorilor să nu fie puse la îndoială, iar propunerea în forma actuală conține sau ascunde um, riscuri enorme în acest context care trebuie examinate cu strictețe. Și aș vrea să-i uh, sugerez Comisiei Europene atunci când uh, face evaluări, să facă într-adevăr evaluări ale impactului și nu astfel de uh, comentarii care lasă impresia că uh, s-au anticipat pur și simplu niște rezultate uh, cu niște argumente. Iarăși s-a întâmplat acest lucru și aș da un exemplu din prezentare Um, cum s-a spus mai devreme, um, exemplul înregistrării online. Este un lucru frumos, bineînțeles, de ce nu? Simplifică foarte multe lucruri, dar nu se spune nimic în această evaluare a impactului despre modul în care diferitele reguli sunt puse în practică în statele membre, acolo unde există deja o înregistrare online și care sunt condițiile pentru aceste, aceste înregistrări online cum se configurează procedura, care sunt informațiile pe care trebuie să le dau mai departe. Nu se spune absolut nimic. Numai mențiunea că există X state care fac asta deja și că ar fi o problemă dacă, printr-o, uh, dacă s-ar împiedica acea cale la nivel european. Frumoasă argumentație. Nu se poate așa ceva și asta se întâmplă și în alte domenii. Se folosește argumentul conform căruia uh, Uh, acel prag de un euro e bun. Dar care sunt uh, uh, regulile care, regulile care guvernează în acele țări unde există prag de un euro? Există altfel de răspundere acolo și alte uh, reguli mult mai stricte care trebuie, bineînțeles, luate în considerare, dar nu se spune niciun cuvințel despre aceste lucruri în uh, evaluarea de impact și nu se înțelege ce înseamnă aceste lucruri până la urmă pentru IMM-uri și pentru drepturile angajatorilor din acele companii? Pentru că astea sunt întrebări pe care trebuie să le punem și care nu au niciun răspuns în evaluările de impact pe care le-am văzut. Pentru că sunt lucruri extrem de importante. Dacă într-un stat există acel prag de un uh, euro al capitalului social, atunci în acel stat se poate proceda la fel în orice companie, uh, indiferent de mărimea ei. Dar cum se procedează în alte state unde există alte reglementări? Nu cumva uh, se deschide uh, cutia Pandorei? Deci nu cumva pot apărea companii care se înregistrează în alt stat Uh, unde nu există acele prevederi, uh, acel drept al codeciziei, cum se întâmplă în uh, Germania. Deci sunt întreprinderi care sunt destul de mari, care au posibilități și care pot plăti uh, avocați. Dar nu cred că este un sprijin pentru IMM-urile care, de care ne pasă într-adevăr, uh, de care ne preocupăm aici. Deci cred că mai sunt o sumedenie de întrebări asupra cărora trebuie să ne aplecăm și cred că sunt de acord aici cu uh, Marinisi. Uh, înainte de a putea fi de acord uh, noi cei, la, cei de la grupul social-democraților cu astfel de propuneri. Deci mai este nevoie de uh, o muncă solidă pentru a lămuri toate aceste aspecte rămase nelămurite. Mulțumesc, uh, cred că am terminat timpul acordat. Mai am însă patru vorbitori care vor să intervină va mai exista o rundă de discuții pe această temă în februarie, când vom lua în considerare amendamentele. Maria Grapini, Virginie, Catherine și Iuri apoi. Un minut fiecare, vă rog. Doamna președintă, încerc într-un minut să spun um, ce vreau să spun Ehm, de la bun început eh, vreau să i spun colegului care vorbea că socialiștii trebuie să gândească altfel eu fac parte din sd dar douăzeci și cinci de ani am lucrat în industrie în mediul privat eh, mi am creat propriile companii toate imm uri. de ce am reținere și am vrut neapărat să intervin aici? cunosc foarte bine ehm, blocajul care există acum când nu avem această reglementare ehm, în anumite economii știu cel mai bine în țara țara mea uh, blocaj care a dus la crearea de prejudicii imense uh, până la urmă celor care lucrau că și au pierdut locul de muncă uh, concret au fost um, um, aceste srl uri cu un angajat că există această lege în care care au uh, interacționat cu alte companii au uh, cumpărat marfă n au mai plătit au blocat uh, practic economia. partea bună a acestei încercări de reglementări este că vrem să avem uniformitate în documente în toate cele douăzeci și opt de țări ca să putem să simplificăm cu asta sunt de acord. sunt de acord de asemenea cu înregistrarea online dar nu vă supărați reprezentanți ai comisiei dacă dumneavoastră veniți să ne reprezentați o parodie de studiu pentru că spuneți s au primit aproximativ cinci sute de răspunsuri de la o mare varietate de părți interesate pentru mine asta nu este nimic concret și atunci din punctul meu de vedere uh, pentru că trebuie să evaluăm riscul pe termen lung nu numai în momentul exact. intrării pe termen lung poate să fie uh, un uh, pericol imens și trebuie să analizăm cu foarte mare prudență cum să îmbunătățim nu să eliminăm cum să îmbunătățim această propunere dar nici într un caz în forma actuală nu pot să fiu de acord. Thank you. Mulțumim, Virginie. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia o să audă și ceea ce am spus și la jurii încă o dată, însă cred că e important să mai precizez lucrurile și aici. În primul rând, în ceea ce privește formalitățile pentru demersurile online. Mă voi referi la o țară pe care o cunosc bine, Franța. Avem ghișeul unic, um, stabilit de directiva servicii. Deci noi suntem printre țările care au pus cel mai bine în practică această obligație de a putea efectua toate formalitățile, toate demersurile online. Și Franța a optat pentru uh, crearea tuturor întreprinderilor online, chiar și cele care nu intră sub de aplicare a acestei directive. Deci toate întreprinderile pot fi înființate online. Deci uh, noi ne-am dorit ca toate țările membre să poată avea la un moment dat aceste demersuri online. Dacă așa stau lucrurile, e o propunere bună pe care clar o salut, ar fi un progres uh, extrem de util în momentul de față, însă eu îmi pun întrebarea, oare trebuie armonizat dreptul societăților pentru a ajunge la acest rezultat? Și despre ce fel de armonizare vorbim aici? Am văzut că există o serie de criterii care se vor aplica acestor uh, societăți cu asociat unic. Mă întreb dacă e o armonizare maximală care înseamnă că acest tip de societate ar trebui să respecte doar aceste criterii sau uh, s-ar putea să eliminăm toate mm, um, protecțiile pe care le au statele membre pentru a-i proteja pe creditori, pentru a-i proteja pe salariați, de exemplu. Astea sunt probleme la care s-a referit și doamna raportor. Sau vrem o armonizare ad minimum, să înleznim corespondențele și să lăsăm statelor membre posibilitatea de a avea toate acele măsuri de protecție, deci pentru a-i proteja pe creditori sau pe salarie, salariați. Uh, deci dacă am avea um, o armonizare ad minimum, am permite o, această formă de colaborare, de corespondență. Eu una nu sunt sigură că rezultatul e pozitiv. Deci există deja această posibilitate. De asemenea, pun întrebări în legătură cu studiul de impact. În ceea ce vește această societate cu asociat unic, deja am văzut cazuri de um, Uh, societăți care vor să se eschiveze de la dreptul muncii. Într-un domeniu pe care îl cunoaștem bine noi aici. Mă gândesc, de exemplu, la directiva servicii. Deci, în acest domeniu, vedem cum tot timpul anumiți prestatari furnizează servicii cu statutul de falși independenți. Deci nu e vorba neapărat de SUP-uri, e vorba de lucrători independenți, persoane fizice autorizate, însă sunt cazuri uh, reale prin care uh, Uh, se evită aplicarea directivei privind detașarea lucrătorilor. Asta deci când e vorba deci, de directiva servicii, deci sunt foarte multe statuturi de falși independenți. E drept că e foarte greu să vedem care este amploarea acestui fenomen de fraudă. Sunt niște fenomene care există și pe care le constatăm clar, însă nu știm cât de grav e fenomenul. Acum, în ceea ce privește ușurința de a înființa întreprinderile. și faptul că uh, asta nu are un impact asupra um, așa numitor uh, autoangajări forțate. Linia 24 din prezentarea dumneavoastră, rândul 24 din prezentare. În Franța am înleznit accesul la declarații pentru lucrători independenți. Au existat efecte pozitive, au putut uh, avea accesul la un statut pentru a-și reglementa activitatea care până atunci fusese nedeclarată, deci la negru. Însă, în același timp, a crescut numărul persoanelor care erau obligate să se înregistreze în loc să rămână salariați. Unii vorbeau despre exaltarea unui uh, tinereț, unui, uh, un, un, unei generații de tineri care visează să devină întreprinzători. Însă eu cunosc cazuri personale, ziua de azi, când șomajul e foarte ridicat în rândul tinerilor. Deci acum acestor tineri li se cere să se uh, declare ca lucrători independenți, ca persoane fizice autorizate, deci în loc să fie simpli salariați. Vă rog să lăsăm și pe alți colegi. Deci fără armonizare socială și fără armonizare uh, fiscală ar trebui să ne gândim și la efectele perverse pe care le poate avea o astfel de propunere. Doamna președinte, eu... Time. Um. Vă rog, vă rog să respectați <laughs> programul. Uh, va mai fi o dezbatere programată pe această temă. Catherine? Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, legat de primul capitol al prezentării, ați vorbit despre doar 2% dintre IMM-uri care investesc în, în străinătate. Există similitudini între aceste uh, uh, Vreau să aflu mai multe informații despre asta. Uh, evaluarea a cuprins o varietate de persoane, de indivizi care s-au uh, implicat în aceste în aceste proceduri. Cred că uh, trebuie să se discute mai mult cu părțile interesate. Știu că este important pentru viitor, de asemenea, și apoi, uh, în cele din urmă, eu cred că valoarea fiecarei companii o reprezintă capitalul uman și cred că nu sunt de acord cu unele dintre comentariile făcute, că conform cărora dacă uh, uh, uh vrei să ai o, o economie de succes, nu poți uh, îngrădi indivizii. Mulțumesc. Yuri? Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, o observație scurtă. Susțin această propunere, însă alți colegi și-au exprimat îngrijorarea față de acel prag minim de un euro al capitalului social. Eu aș dori să susțin această propunere în baza experienței din Republica Cehă. A fost ministru al justiției și am avut chiar un prag de zero. Deci îți puteai înființa o, o societate fără să plătești vreun ban, să ai capital. Dacă companiile trebuie să aibă un capital de sute de mii de euro, atunci asta nu ar însemna neapărat că s-ar oferi o protecție suplimentară creditorilor. Pentru că există și capital fictiv. Întreprinzătorii de succes au, uh, au avut mai multe probleme când și-au înființat firmele. Dar, după cum spuneam, dacă există un prag mai înalt, uh, nu, asta nu înseamnă automat că se oferă o protecție mai bună. Să vorbim despre modul în care se pot proteja întreprinzătorii uh, pe, prin alte modalități. Uh, două propoziții următorul vorbitor. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, Aș vrea să, să mă alătur uh, antevorbitorului meu. Uh, am avut uh, situații similare în Polonia. Înființarea unui SRL se făcea cu un capital minim de 15.000 de zloți, deci peste 10.000 de euro. Cu câțiva ani în urmă, acest, acest prag a fost redus la suma de 1200 de euro. Și totuși aceste costuri um, reprezintă totodată costurile de înregistrare. Deci nu există niciun mecanism de uh, protecție pentru creditori. Ar fi uh, nevoie de un prag uh, foarte mare, dar s-ar putea desfășura lucrurile și cu un prag infim. Nu există niciun fel de protecție. Uh, în funcție de barierele respective. Știu că nu avem timp, poate că îmi permiteți o propoziție, o observație. Da, am introdus aceste schimbări în 2009 și am avut practic uh, o experiență, avem acum o experiență de 5 ani în acest domeniu. 5 ani pentru societățile înregistrate, societățile comerciale înregistrate, am avut un capital minim și nu am avut, nu am întâmpinat niciun fel de probleme uh, în timp de 5 ani. Nu am observat niciun fel de practici neloiale pe piață. Și de aceea cred că asta dovedește faptul că în economiile moderne nu capitalul este cel care garantează activități cinstite pe piață. Există și alți factori decât capitalul. Mulțumesc. Mulțumesc că Adam și înapoi Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Am înțeles uh, constrângerile impuse de timp. Uh, voi vorbi pe scurt. Uh, aș susține acel prag minim, dar s-a răspuns deja la această întrebare de către antevorbitorii mei care Uh, a oferit cam același tip de analiză pe care l-aș oferi și eu. Aș începe prin a spune că propunerea ar trebui să ne ofere o alegere, libertatea de alegere, la fel întreprinzătorilor. Nu cred în uh, dictatura statelor, în impunerea acelor prag de 25.000 sau 10.000 sau 5 euro. Aceste lucruri sunt arbitrare. Noi nu credem în astfel de praguri arbitrare. După cum au spus antevorbitorii, există alți factori care contribuie uh, la întreprindere. Deci este foarte important dacă există acel un euro cu care poți începe, dar nu trebuie să încep cu doar un euro. În multe țări, precum Franța sau Regatul Unit, mai ales în Franța, companiile uh, au un capital mult mai mare la început, chiar dacă ar putea începe cu un singur euro. Deci nu înseamnă că trebuie să încep cu un capital de un euro. Se poate, dar nu este necesar. Și este foarte important pentru startup-uri, dacă vorbim despre lichiditate, despre acces la sursele financiare, companiile ar trebui să aibă, să zicem, 65.000 de euro. Asta nu este în conformitate cu ceea ce uh, considerăm noi că sunt piedici în calea finanțării. Care este uh, protecția oferită creditorilor? Este vorba despre solvabilitate și asta este inclus în uh, ceea ce am prezentat noi. Dacă nu există uh, destule fonduri, nu vei, fi, uh, nu vei răspunde personal. Uh, există foarte de, multe tipuri de protecție în acest sens. Alte trei uh, subiecte pe care vreau să le abordez, criticile aduse evaluării noastre, evaluarea ar trebui să aibă 30 de pagini. Uh, v-aș oferi un premiu dacă <laughs> ați reuși să includeți toate statele membre, toate codurile muncii, toate legile eh, privind protecția creditorilor în 30 de pagini. Deci eh, există o sumedenie de analize privind înregistrarea online și așa mai departe, dar nu am putut cuprinde toate aceste informații, toate chestiunile juridice în 30 de pagini. Ne-am străduit cât am putut, dacă dumneavoastră nu credeți că am făcut totul, cred că aceasta este platforma pe care putem discuta, acesta este locul. Dar uh, sunt, bineînțeles, diferite reguli diferite cu privire la înregistrarea online și aveți dreptate, exact asta am vrut să spunem. Companiile uh, uh, sunt recunoscute pe piața internă drept companii și trebuie să recunoaștem că acestea sunt regulile. Am înțeles care sunt problemele la identificările transfrontaliere, dar aici uh, com, uh, Comisia s-ar uh, putea gândi la un nou, un nou regulament cu privire la uh, un uh, regulament, dar în trecut nu exista. Acum există acest, uh, aceste reguli cu privire la înregistrarea online și cred că uh, s-ar putea raporta la cele identificări transfrontaliere. Și ultimul aspect legat de consultări, consultările pe care le-am făcut online, dar și celelalte, e adevărat, consultările online, din motive diferite, Mm, sunt un instrument foarte bun pentru că sunt deschise tuturor, atât întreprinzătorilor cât și sindicatelor și sindicatele au și participat la cele consultări online, însă e adevărat, nu este de fapt un instrument ideal. Și de aceea așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu toate părțile interesate dacă cumva au avut senzația că nu au fost reprezentate în consultările online. Dar uh, nu s-au primit într-adevăr foarte multe răspunsuri online, dar este o modalitate prin care putem încerca să obținem măcar un fel de uh, impresie asupra lucrurilor petrecute pe teren. Într-adevăr, trebuie să tindem către consultări mai ample. Mulțumesc, Marlin. Văd din privirea ta că vrei să spui ceva. Mulțumesc. Cred că a fost uh, o contribuție pozitivă. Putem fi cu toții de acord că suntem în uh, favoarea susținerii întreprinderilor, însă nu suntem de acord uh, cu privire la modalități. Discuția s-a transformat uh, într-o dezbatere pe marginea acelui prag de un euro. Asta este un singur aspect. Nu cred că trebuie să ne concentrăm asupra acestor lucruri, doar asupra acestor lucruri. Trebuie să ajungem la un consens comun cu privire la simplificarea uh, Uh, activității creditorilor, investitorilor, uh, întreprinzătorilor. Și cred că acesta este domeniul de uh, aplicare al acestor reguli. Și acesta este domeniul de activitate al comisiei noastre. Deci sunt dispus să-i ascult pe raportorii din umbră, să discut pe cei cu mintea deschisă și aștept cu nerăbdare să punem în practică cele spuse. Deci, din câte am înțeles, îți vei elabora Uh, propriul raport până pe 16 decembrie. Îți mulțumesc pentru asta și pentru toată munca pe care o depui. Este bine că există discuții atât de aprige cu privire la modul, modus operandi. Trecem mai cu repeziciune la următorul punct, uh, platforma pentru prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate. Mulțumesc Comisiei pentru uh, prezentare, voi da cuvântul Denisil. Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul De Young. Voi încerca să fiu foarte succint. Munca nedeclarată se aseamănă într-un cândva cu corupția. Când uh, cei din jurul tău o fac, uh, e greu să nu te implici și tu, deoarece ai de câștigat dacă îți plătești mai puțin lucrătorii. Mulți uh, reprezentanți din partea IMM-urilor ne spun că nu ar recurge la munca nedeclarată dacă n-ar fi obligați din cauza competitivității. De aia e important să ne unim forțele. Ar fi frumos dacă s-ar uh, liniști și colegii în sală și m-ar lăsa să vorbesc. Deci ar fi bine dacă ne-am putea uni forțele pentru a încerca să combatem acest fenomen. Propunerea Comisiei de a înființa o platformă prin care toate aceste servicii de inspecție ale muncii din statele membre de deci să fie puse la oaltă de- deci e binevenită. Eu am mai multe observații. Foarte pe scurt, deoarece ați putut citi raportul și mă interesează mai mult reacțiile dumneavoastră. Văzând care este importanța politică acestui uh, raport, cred că ar trebui să subliniem faptul că e vorba doar de una din nenumăratele măsuri pe care le putem lua pentru a combate munca nedeclarată. Existența acestei platforme pentru serviciile de inspecție a muncii nu înseamnă că nu ne vom uita și la abuzurile care se fac din punct de vedere legislativ. Din câte știu eu și comisia vede lucrurile în același fel, însă aș vrea să mi se confirme acest lucru și anume că această platformă face parte dintr-un pachet mai general de luptă împotriva muncii nedeclarate. De asemenea, dat fiind faptul că e vorba de ceva cu o mare importanță politică, Parlamentul European ar trebui să fie implicat. De aceea ar fi important ca un reprezentant al Parlamentului European să participe la această platformă. De asemenea, ne dorim și rapoarte anuale din partea Comisiei în legătură cu modul de funcționare a acestei platforme și dat fiind că uh, Parlamentul se va implica și dacă, de exemplu, vom vedea că există probleme legate de funcționare, ne-am dorit ca noi, Parlamentul European, să putem influența lucrurile. Uh, deci aceste rapoarte anuale nu ar trebui să fie doar niște rapoarte de rutină, ci niște rapoarte care să analizeze în mod critic uh, modul de funcționare a lucrurilor. În ceea ce privește acum sfera de aplicare, nu am înțeles de ce Comisia a inclus munca nedeclarată și falsa um, înregistrare ca lucrător independent și nu alte um, forme. De exemplu, faptul că unii plătesc uh, pe hârtie un salariu mai ridicat decât în uh, practică sau că, de exemplu, un anumit lucrător este angajat uh, uh cu un număr de ore, deci numărul pe hârtie e mai mic decât numărul real de, de ore lucrate. Deci astea sunt forme de, de muncă nedeclarată. De asemenea, eu aș pune mai mult accentul și pe operațiunile, pe activitățile operaționale. La tot felul de reuniuni ale experților în domeniul JAI în care m-am implicat, deci vă spun că ne place să mergem la tot felul de reuniuni și să vorbim între noi, Însă nu e momentul să ne oprim doar la vorbe. Cooperarea ar trebui să se concentreze pe modul în care aceste servicii, aceste inspectorate pot colabora uh, uh, pe cazuri individuale. Deci e mult mai importantă colaborarea operațională, mult mai importantă decât campanie de informare. E în text o propunere Uh, prin care se spune că de la Bruxelles să se lanseze o campanie de informare. Eu cred că ar fi mult mai important ca statele membre, în fiecare stat membru, deci să-și facă aceste campanii de informare. Și un ultim lucru. Implicarea partenerilor sociali în ceea ce privește activitatea acestei platforme. Uh, în propunerea Comisiei, uh, la nivel național, această implicare nu se poate face decât uh, atunci când uh, partenerii sociali au responsabilitatea de a pune în practică acestea. E important ca și patronatele să își dea seama că aceste forme. Deci e important ca și, ca și patronatele de asemenea să poată verifica inexistența acestei munci nedeclarate. Deci de aceea ar trebui să fie implicați și ei în uh, pregătirea activităților acestei platforme. Deci atât uh, am avut de spus și de asemenea vreau să le spun colegilor raportor din, urmă, din umbră că uh, aștept să colaborăm. Thank you very much, Madam Chair. Let me stress out a couple of points first doamnă președinte, câteva lucruri. În primul rând, trebuie să combatem munca nedeclarată. E o problemă gravă, însă trebuie să vă spun că cea mai bună cale de a combate acest fenomen este să avem niște politici sociale și fiscale corecte. Și asta ține de competența statelor membre. Deci nu putem avea aici o transmutarea a competențelor către Uniunea Europeană. Vreau să subliniez acest lucru, deoarece vorbim despre o platformă, însă s-ar putea să uh, ajungem la o modificare a competențelor. Această platformă e o inițiativă pentru un schimb de informații și de bune practici, ceea ce ar putea fi util. Însă, Răspunderea statelor membre în acest domeniu e clară. Și sper că nu se vor modifica lucrurile. Vreau de asemenea să vă informez că uh, știu că există deja un aviz motivat din partea unor state membre în legătură cu această platformă. Aceste state membre arată că nu există suficiente informații între, în ceea ce privește uh, o legătură directă între existența acestei platforme și reducerea muncii nedeclarate. De asemenea, există și îngrijorări legate de bugetul acestei platforme, care ar fi de cam 2 milioane de euro. Mulțumesc. Maria Grappini. Doamna Maria Grappini. Mulțumesc. Uh, vreau de la bun început să mulțumesc uh, grupului sd și comisiei INCO lui Evelin pentru încrederea de a mi acorda acest uh, subiect ca raportor din umbră mulțumesc domnului young pentru că am colaborat foarte bine și ne am întâlnit să discutăm cum putem îmbunătăți plec de la ideea că da este nevoie de o asemenea platformă și Uh, mulțumesc de asemenea raportorului că în urma discuțiilor a acceptat propunerile uh, mele care vin din partea sd ului de fapt uh, cele legate de a avea un raport nu la patru ani ci anual din partea platformei și de asemenea implicarea parlamentului eu cred foarte mult în um, faptul că această platformă poate uh, să ducă în primul rând uh, prin conectarea tuturor țărilor și aici am insistat ca platforma să aibă obligatoriu toate statele nu să fie voluntar ce stat vrea intră ce stat nu vrea nu intră pentru că atunci nu ne atingem scopul. Uh, eu cred că prin conectarea celor douăzeci și opt de state la această platformă la care participă și am uh, subliniat acest lucru necesitatea uh, de a fi uh, implicat parlamentul printr o persoană desemnată și a partenerilor de dialog social cred că putem să diminuăm nu ne facem iluzii că o să eliminăm, eliminăm total munca nedeclarată dar putem să diminuăm și prin faptul că se pot prelua uh, exemple de bună practică din alte țări. Uh, eu uh, sper să, ca propunerile pe care le am făcut să aibă susținerea uh, comisiei în final și cred că mai trebuie umblat eu am să trimit raportorului câteva lucruri sunt niște inexactități eu nu cred că trebuie într un asemenea document să apară cuvântul de exemplu sau poate că pentru că aceste <laughs> lucruri poate să ducă la interpretări. mulțumesc încă o dată și sper să putem să aducem o formă finală a platformei care să aducă și eficiență. mulțumesc. On behalf of the ECR, um, unfortunately not here, but it's given me some notes. Um, supporting the principle of the platform. Deci se sprijină principiul uh, platformei observațiile noastre cu privire la combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate. Sprijinim acest principiu dar mă preocupă participarea obligatorie, dat fiind uh, competențele statelor membre în această zonă. Există mai multe sensibilități uh, puse în joc. Uh, sigur că acest sistem trebuie să aibă valoare pentru contribuabil. Statele membre trebuie să poată determina care activități sunt uh, potrivite în propriile sfere de competență, schimbul rapid de informații și eficient de informații, aceste bune practici în schimbul de uh, date se practică în uh, materie fiscală, dar există și aspecte sensibile din cauza protecției datelor personale. Deci asta trebuie încadrată într-o discuție mai amplă cu privire la protecția datelor și, de asemenea, schimbul de informații poate fi foarte scump. Trebuie să facem lucrurile în așa fel încât să păstrăm proporționalitatea cu nivelul infracțiunii, dacă doriți. Al de acum, doamna Calas. Uh, thank you. Uh, I'm represent... Reprezint uh, ALDE. Doamna Turner uh, m-a rugat să citesc mesajul dumnei. Uh, transmite, bineînțeles, scuze că n-a putut să fie prezentă. Este vicepreședinte la Comisia pentru Ocupare și de aceea uh, n-a putut să fie astăzi aici vreau să, vrem să mulțumim raportorului pentru acest uh, raport. Sprijinim ideea unei noi platforme, pentru că e vorba de uh, inspecții de muncă, taxe și uh, siguranță socială. Să ne, trebuie să ne asigurăm că uh, măsurile propuse Um, combat într-adevăr uh, munca nedeclarată. Trebuie uh, de asemenea ca această platformă să ducă și la o consolidare a cooperării între statele membre, dar trebuie să subliniem că platforma trebuie să țină cont de formele deja existente și să nu se suprapună cu acestea. Trebuie să respecte de asemenea modelele de piață a muncii din diversele state membre și din, acela, din acest motiv ar trebui ca Comisia uh, noastră să verifice nivelul de implicare al acestei platforme în diverse alte activități. Mulțumesc! Thank you, Madam Chairman. And, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este într-adevăr o zonă importantă și ideea privind împărtășirea bunelor practici ni se pare foarte interesantă se estimează că um, este până la 16% din PIB nivelul muncii nedeclarate și de aceea cred că e foarte important să combatem acest fenomen pentru câștiguri financiare, evident, pentru că acești bani ar putea să meargă în uh, impozite, în uh, contribuții sociale pe care le plătim cu toții. Și Mm, care sunt cu atât mai importante într-o perioadă în care bugetele naționale sunt atât de greu încercate. Deci împărtășirea acestor bune practici va fi foarte utilă și cred că trebuie să aprofundăm acest domeniu. Nu este o noutate de, din punctul nostru de vedere, de, de zeci de ani Comisia a propus astfel de mecanisme de colaborare uh, și am uh, vorbit în repetate rânduri că de fapt problemele sunt la punerea în aplicare a acestor idei foarte generoase. Deci respectarea regulilor este importantă și acest uh, aspect uh, sigur trebuie consolidat de către comisia noastră. Dennis, would you like to come back on those points? Thank you, and thank you for your report. Thank you, Vicky, and I think I, I... Domnule, da, uh, foarte pe scurt, respect competențele naționale uh, să nu se înțeleagă altfel cumva. Cred că Comisia, la lansarea acestei propuneri, a fost foarte atentă să respecte acest uh, principiu de asemenea, dar îmi place de asemenea ideea că sistemul nu poate fi doar benevol. Sigur că există comitete la nivel național uh, și unele state membre spun noi nu o să facem chestia asta, dar atunci nu se va rezolva problema. Problema este că e nevoie de o cooperare în practică între statele membre și aici ne întoarcem către inspecția muncii. În Olanda e foarte greu, ni se spune, să lucrăm cu alte state membre. Trebuie să găsim uh, Uh, persoanele responsabile, nu știm uh, de unde să uh, o apucăm problema și lucrurile nu merg deloc eficient. Ar fi, păi, adică și în acest moment infractorii au un avantaj față de noi. Cred că este în interesul nostru general la nivel european să avem un minim de cooperare, un singur punct de contact în acest domeniu și pentru asta e nevoie de participare uh, cred că se va mai discuta între raportorii din umbră acest subiect, dar trebuie să găsim o formulă între obligatoriu și uh, benevol, pentru că uh, e absolut crucial ca să facem progrese. În rest, uh, sunt mulțumit să includ în raport uh, câteva dintre observațiile pe care le-am auzit aici și preocupările uh, legate de depășirea bugetului Sigur că nu vrem să, de, să cheltuim prea mulți bani, însă această platformă trebuie și ea sprijinită într-un fel. Vreau să vă mulțumesc pentru toate propunerile și de-abia aștept să mai discutăm. Mulțumim și noi. Ultimul punct de pe ordinea de zi este opinia uh, Comisiei în legătură cu uh, practicile incorrecte în lanțul de furnizare alimentar. S-a întors Comisia, acest uh, punct a fost pe ordinea de zi ieri și l-am amânat pe, pentru astăzi. Am primit de, din partea raportorului un mesaj foarte târziu aseară. Mi-a explicat că trebuie să ia un avion către Polonia a fost uh, o chestie de ultim moment și m-a rugat foarte politicos să vă comunic că va asculta răspunsurile comisiei cu foarte mare uh, atenție urmărind înregistrarea acestei ședințe. Asistenta dânsului este în uh, Uh, încăpere și va lua notițe. Pe viitor, dacă vi se întâmplă așa ceva și vreți să transmit uh, scuzele către colegi, o voi face. Și acum comisia. Mulțumesc. Mulțumesc pentru o, ocazia de a reveni cu aceste răspunsuri la întrebările puse de dumneavoastră. Au fost destule întrebări ieri și voi încerca să le răspund în ordinea în care le-am primit. Deci, domnul raportor menționează factorul frică și a întrebat cum o să rezolve Comisia această chestiune. Ne-a întrebat uh, în ce măsură programele voluntare pot să rezolve factorul frică. Am uh, menționat deja pe scurt în introducerea mea că acest factor este unul esențial care stă în miezul problemei punerii în aplicare, așa cum am identificat noi lucrurile, pentru că de obicei, uh, relațiile de afaceri constau în contracte sau relații contractuale pe termen lung și de obicei oamenii își doresc ca aceste relații contractuale să continue. Dar într-o astfel de relație, partea mai slabă este dezavantajată. Raportorul a menționat Contextul acestei comunicări era vorba de o cartă albă privind practicile neloiale comerciale și acest lucru revine pe, în uh, răspunsurile pe care le-am uh, primit noi în cursul consultărilor. Deci, problema este că nu există uh, o modalitate de a verifica că se respectă confidențialitatea și celelalte clauze contractuale. Cel mai important în sistemele de punere în aplicare este să putem să avem uh, un sistem de depunerea plângerilor privind încălcarea confidențialității. drawn the attention of the enforcement authority to the problem. Okay, I, then the, the Commission. Comisia cere în această comunicare statelor membre să analizeze problema. De asemenea, trec acum la observațiile domn, doamnei Șenalova. Densa a întrebat cum o să rezolvăm problema faptului că fermierii nu s-au uh, alăturat inițiativei privind lanțul de furnizare și că există un nivel de scepticism față de inițiativele benevole. Într-adevăr, aceasta este o slăbiciune, faptul că fermierii nu s-au alăturat inițiativei și asta ține de mecanismele de punere în aplicare. Noi încă mai credem că ar putea să existe șanse ca fermierii să participe la programele voluntare, pentru că vedem că la nivel național, pe platformele naționale, acest lucru se întâmplă. Participarea IMM-urilor este o preocupare pentru inițiativa lanțului de furnizare. Trebuie să fii membru al inițiativei pentru a putea să beneficiezi direct de programe. Cred că este totuși adevărat că sunt imameuri care beneficiază indirect prin faptul că marile firme s-au alăturat inițiativei lanțului de furnizare și asta are un efect asupra practicilor lor comerciale. Oricum, vom analiza problema foarte atent în uh, evaluarea pe care o vom uh, elabora anul acesta. Vă spuneam despre asta și ieri. Mai este o întrebare legată de marjele vânzătorilor cu amănuntul, marjele detailiștilor și protecția consumatorilor. Comisia a creat uh, acel uh, instrument de monitorizare a prețurilor care ne dă o imagine a ceea ce se întâmplă, dar care nu măsoară aceste marje la detailiști, ci felul în care prețurile uh, se transmit pe lungimea lanțului de furnizare. De-a lungul lanțului de furnizare. Deci nu avem practic un mijloc de a măsura marjele, dar presupun că informația este într-o oarecare măsură disponibilă. Practicile neloiale, deci, cum spuneam, se reflectă asupra consumatorilor. Este greu de măsurat impactul și nici nu este principalul scop al acestei inițiative să-l măsoare. dar suntem încrezători că și consumatorii vor avea de câștigat dacă lucrurile merg mai bine de-a lungul lanțului de furnizare. Domnul Roșfor a vorbit despre abordări diferite și a menționat posibilitatea unui mediator în cazuri litigioase care să asigură corectitudinea practicilor comerciale. Probabil că este o abordare bună. Aia a fost folosită, este folosită în unele state membre. Însă credem că sunt posibile mai multe abordări. În Franța se practică sistemul medierii, și și în Marea Britanie există acest sistem uh, într-o formă diferită. Ideea este că lucrurile funcționează și încercăm împreună să găsim o soluție pe cât de eficientă, pe atât de flexibilă, ceea ce ne duce cu gândul și la posibilitatea unor combinații între măsuri legislative și programe benevole, al căror scop este rezolvarea problemelor într-o manieră flexibilă și necontroversată. Pentru că, până la urmă, asta e cea mai bună, pro- cea mai bună soluție la problemele legate de practicile incorrecte. Era o listă, s-a vorbit despre lista acestor practici. Unele state membre au ales această abordare, preferând o uh, preferând o listei de uh, practici corecte pe care au ales-o alte state membre. Ideea este să permitem un oarecare nivel de flexibilitate pentru că soluțiile rigide, până la urmă, adică acea listă neagră, poate că n-ar fi cea mai bună idee. Pentru că chiar dacă încearcă să fie precisă, ar putea să excludă sau să treacă cu vederea anumite uh, practici. Iar în acest domeniu lucrurile evoluează, tot timpul. Domnul Dante a vorbit despre uh, marca uh, personală, marca privată. Uh, sigur că noi monitorizăm ce se întâmplă în acest domeniu pentru că mm, aceste mărci private au luat amploare în ultima vreme și Din acest punct de vedere, răspundem uh, uh, evoluțiilor pieței. Au existat uh, plângeri din partea unor producători cu unor producători de marcă că mărcile lor sunt uh, uh, utilizate în mod incorrect sau abuzate și această practică se reflectă, desigur, și sau ca să spunem altfel, cele mai bune practici uh, includ ideea că nu trebuie folosite informații confidențială. Uh, Digi Competition uh, a, a efectuat un studiu uh, recent, un studiu destul de amplu privind inovația pe lanțul de furnizare alimentar și acest studiu analizează acest fenomen al mărcii private. Cred că am atins toate întrebările care mi s-au pus ieri. Vă mulțumesc pentru ocazia acordată de a face asta. Sigur, dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție. We can ask it. You've got two more members Olga Shenlova. Cenelova, mai întâi. Mulțumesc pentru răspunsuri. Am întreb... Pusesem o întrebare suplimentară despre piața internă, dacă există actori multinaționali care pot uh, aplica practici diferite în state diferite, diferite voiam să specifice acest lucru. Mulțumesc că mi-ați adus aminte de această întrebare, o uitasem. Este un lucru esențial pentru noi și analizăm acest lucru uh, din punctul de vedere al pieței interne. După cum spuneam ieri, multe dintre aceste practici neloiale se desfășoară la nivel local. Și ele pot uh, fi combătute prin legislațiile naționale. Însă suntem uh, conștienți de faptul că ar uh, putea fi omise, uh, omise nevoia de coordonare, de armonizare între statele membre. Este clar că imaginea este una fragmentată, însă mai importantă decât armonizarea este să nu apară piedici în calea legislației naționale. Și a existat această îngrijorare pentru că s-au făcut uh, comentarii cu privire la forum shopping și vom continua să urmărim această evoluție. E o problemă de fragmentare evidentă, dar pe de altă parte s-ar putea să fie prea sau ar putea părea prea drastic să se decurgă la acea armonizare, ar trebui să sprijinim uh, o abordare comună a practicilor cinstite și, pe de altă parte, ceea ce mi se pare foarte important, să încercăm să susținem colaborarea între statele membre, astfel încât sistemele să nu mai permită lacune prea mari. Mulțumesc pentru că ați venit uh, în această dimineață. Este foarte bine că puteți uh, răspunde la întrebările colegilor. Nu mai sunt prea mulți dintre ei aici. Am auzit despre problemele legate de uh, abordările voluntare, pe bază de voluntariat și cele constrânse. Din ce în ce mai importante sunt aceste lucruri încercăm să integrăm uh, măsurile respective. Azi ați vorbit despre punerea în aplicare a legislației și se vorbește foarte mult despre aplicarea legilor în comisia noastră. Aș vrea să vorbesc despre un lucru uh, pe care eu îl percep astfel. Cred că dumneavoastră răspundeți și de grupul la nivel înalt care se ocupă de retail. Este o industrie foarte importantă pentru că industria de retail Um, are o sferă de activitate care se suprapune cu ceea ce discutăm noi aici. Um, cu privire la această problemă, uh, nu știm dacă este inclusă în agenda, dacă este discută, dacă se discută despre ea. Știu că um, au fost membrii ai Comisiei Agri aici prezenți ieri pentru că sunt interesați de aspectele ce țin de agricultură. Am vrut să fac această observație și vă mulțumesc. Într-adevăr, am uh, înființat acest grup la nivel înalt uh, pe retail, uh, conform planului uh, european uh, pentru zona de retail din 2013. O parte a planului de acțiune uh, se referea și la practicile neloiale. Însă, activitatea grupului pe retail nu s-a concentrat pe practicile neloiale, având în vedere momentul în care uh, a existat acea comunicare în iulie. Noi acum încercăm să evaluăm uh, impactul uh, sistemelor voluntare. Discutăm cu statele membre pe marginea lor și de aceea încă nu a reprezentat un subiect cheie pentru grupul la nivel înalt. Dar ar, dacă am vorbit acum despre acest grup, am depăși uh, tematica noastră. Trebuie uh, identificate elementele cheie și asta pe fondul transformărilor structurale, uh, digitale ale uh, acestui uh, sector de retail. Practic s-a pus întrebarea cum uh, urmează să se adapteze întreprinderile la această evoluție digitală și totodată problemele cu care, pe care le au IMM-urilor. Deci nu este deocamdată un capitol cheie de pe agenda grupului la nivel înalt. Una dintre explicații ar fi momentul în care ne aflăm acum. Suntem într-o fază în care încercăm să aflăm cum funcționează acel plan bazat pe voluntariat. Trebuie văzut ce se întâmplă la nivel european, Există acea inițiativă cu privire la lanțul uh, de aprovizionare cu alimente și trebuie văzut cum se uh, va răspunde la nivel de legislație națională. Nu este momentul potrivit în care uh, ar trebui să discutăm despre aceste lucruri. Deci trebuie să ne terminăm mai întâi uh, treaba pe care ne-am propus-o până la sfârșitul anului și apoi vom putea proceda după cum ați spus. Mulțumesc. Știu, sunt convinsă că membrii ar putea avea mai multe întrebări. Vom parcurge însă în detaliu raportul dumneavoastră. Vă mulțumim că ați venit. Știu că membrii noștri vor uh, păstra legătura directă cu dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult. Deci, după ce voi spune că următoarele după ce voi anunța că următoarea ședință va avea, va avea loc la ora 9 pe 21 ianuarie, vă mulțumesc și închei ședința noastră. Mulțumesc!